la prânz. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, aș dori să vă informez că doamna Ana Miranda m-a informat că își dă demisia din funcția de membru al Parlamentului European, uh, începând cu data de 10 iulie 2013, în conformitate cu regula 4, alineatul 3, a regulamentului intern al Parlamentului European, se ia notă de acest lucru și, um, se vor, și vor fi informate autoritățile naționale competente. Trecem la următorul punct de pe ordine.